Uh, hotărâți ferm să găsim uh, soluții pentru uh, cauzele care stau la rădăcina acestui conflict. Mulțumesc, doamna comisar Reding. În final au fost înaintate șase propuneri de rezoluție. Dezbaterea este încheiată cu aceasta, iar votul va avea loc după celelalte dezbateri. Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea cu privire la situația din Republica Centrafricană. Și uh, mai întâi vor lua cuvântul autorii acestei rezoluții,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 środkowa afrykańska jest jednym z klasycznych państw upadłych. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Republica Centrafricană este un exemplu clasic. Prin țările acestea se întâmplă același lucru. Sunt conflicte de care ne aducem aminte pentru că s-au adoptat rezoluții. Rezoluția aceasta va fi votată de grupul meu pentru că atrage atenția privind luarea de măsuri necesare pentru a fi pedepsite în conformitate cu legea națională și internațională infractorii criminalii de asemenea, ei trebuie să plătească pentru aceste consecințe pe și pentru a îmbunătăți situația umanitară. Uniunea Europeană trebuie să întreprindă două tipuri de acțiuni, acțiuni diplomatice și apoi uh, acțiunile economice. Uniunea Europeană este donatorul cel mai mare în această țară. Le-am dat vreo 20 de milioane de euro, mai mult de 20 de milioane de euro. Și întotdeauna uh, s-a ajuns la corupți, la hoți, la cei nedrepti. Banii aceștia trebuie să ajungă la cei care au nevoie de ei și astfel trebuie să fim atenți, să acordăm atenție diplomatică și economică. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Migalski și acum are cuvântul domnul Preda. Domnule președinte, subiectul pe care discutăm acum a fost uh, stabilit uh, săptămâna trecută așa cum se întâmplă de obicei în fine subiectul următor uh,

declarația făcută de valeri amos secretarul general adjunct pentru afaceri umanitare ale națiunilor unite pericolul ca acest Mulțumesc, Preda. acum uh, doamna Mulțumesc, uh, domnule președinte. În Republica Centrafricană are loc o dramă umanitară coaliția Seleca este vinovată de comiterea unor atrocități îngrozitoare. 70% din populație trăiește sub limita sărăciei. Ei fug înspre savană și spre junglă, iar bolile sunt foarte răspândite. Copiii sunt forțați să se înroleze trebuie să ne asigurăm că le oferim uh, ajutor și asistență medicală. Și de asemenea au nevoie și de sprijinul nostru politic. Și eforturile noastre umanitare sunt de asemenea importante, mai ales pentru stabilizarea situației, cu scopul de a proteja populația civilă și în felul acesta creând condițiile pentru uh, perioada de prealegeri. Programul de colectare a armelor neautorizate este un lucru pe care ar trebui să-l sprijinim. Mulțumesc. Urmează acum doamna Oiuland. Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut șase luni de când pre- puterea a fost preluată neconstituțional în Republica Centrafricană și situația se înrăutăcește în fiecare zi. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea față de lipsa statului de drept și a insistat uh, privind reinstaurarea protecției pentru populația civilă. Sistemul de justiție trebuie să răspundă față uh, de toată lumea și trebuie să-i aducă în fața justiției pe criminali. Altfel, trebuie să, să aibă loc o intervenție internațională, uh, cum a spus luna trecută Tribunalul Penal Internațional. În Republica Centrafricană s-ar putea ca aceste crime să cadă sub jurisdicția Tribunalului Penal Internațional și să se ajungă la punerea în aplicare a unui plan de pace destul de dur. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Vergia. Este a doua oară de la începutul anului când analizăm o rezoluție privind Republica Centrafricană. De la rezoluția, rezoluția noastră din 11 ianuarie, generalul Bozize a fost înlăturat și șeful rebelilor Seleka s-a autoproclamat șeful statului. Astăzi, rebelii Seleka uh, au scăpat de sub controlul acestui șef, după cum arată violențele recente astăzi uh, statele care au o responsabilitate în această regiune, cum este Franța, cum este Ceadul, uh, refuză să intervină. Uniunea Europeană a acordat acorduri, uh, ajutoare, îmi cer scuze, considerabile acestui stat. Situația umanitară în acest stat care este dintre cele mai sărace din lume este într-adevăr catastrofică. 6 milioane de persoane au nevoie de un ajutor de urgență. Pentru forțele internaționale, un astfel de ajutor trebuie să fie prioritatea esențială într-o astfel de țară. Mulțumesc, doamna Versia. Urmează acum doamna Lochbiller două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Populația în uh, Republica Centrafricană suferă foarte mult de pe urma luptelor care durează de ani de zile și a crimelor împotriva umanității, realizate de grupurile armate și de către armată. Din do- în 2012, mai multe grupuri armate au uh, pus capăt uh, conflictului cu guvernul uh, și și-au asumat dezarmarea. Dar de atunci încălcarea și violarea drepturilor omului nu s-a mai încheiat. S-a ajuns la um, execuții extrajudiciare, la uh, dispariții forțate, jafuri uh, fără de precedent. Copiii și fete sunt folosite ca sclave sexuale și abuzate. Multe grupuri uh, armate forțează copiii să lupte pentru ei și uh, să omoare Luptele s-au intensificat în ultima vreme și în acest fel s-a dovedit că structurile fragile ale statului uh, sunt uh, departe de o ordine structurată nu putem să vorbim despre vreo justiție. Conflictele care au durat ani de zile și guvernul care abia funcționează au dus la o astfel de situație. Uh, din acest motiv și alimentele sunt foarte puține, prețurile foarte mari și multe persoane au fost nevoite să își părăsească uh, căminul pentru a putea supraviețui. Vorbim de 6,8 uh, milioane de persoane care trebuie să fie să primească alimente și alte um,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 Trebuie să continuăm în a oferi asistență umanitară, iar Guvernul Republicii Centrafricane trebuie susținut în continuare pentru a uh, funcționa cât mai bine. În special, Uniunea Europeană trebuie să se străduiască astfel încât încălcările drepturilor omului să se încheie și să fie trași la răspundere aceia care au dispus aceste infracțiuni și le-au executat. De aceea este necesară o comisie mixtă de anchetă și, și pe aceasta ar trebui să o susțină mai intens Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamnă Lohpiller. S-au încheiat uh, intervențiile din partea autorilor. Acum urmează oratorii din partea grupurilor politice. Domnul Gabriel. Joint au sein de parlementaire. Uh, noi am salutat semnele îmbunătățirii pe plan politic în Republica Centrafricană, dar am subliniat de asemenea că situația umanitară și situația de securitate era fragilă. Din nefericire, încă o dată am avut uh, dreptate. Astăzi procesul de stabilizare și de reconstrucție al țării este pus sub semnul întrebării. Există câteva priorități. Criza umanitară centrafricană atinge 1,5 milioane de persoane. Trebuie restabilite serviciile de bază pentru cei care sunt uh, strămutați. În al doilea rând, copiii soldați, apoi aspectele umanitare. Trebuie să ducem la bun sfârșit colectarea armelor și ajung la ultimul punct, punerea în aplicare a acordurilor de la Libreville, care sunt cadrul de referință pentru a ieși din criză. Lansăm un apel tuturor partenerilor regionali și internaționali să-și întărească uh, cooperarea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Gabriel, iar acum are cuvântul domnul puhemies, parlamentti joutui jo toistamiseen tänä vuonna. Mulțumesc este foarte important ca Parlamentul să dezbată situația drepturilor omului în Republica Centrafricană, pentru că de decenii această țară este una dintre cele mai sărace din lume și Uniunea Europeană trebuie să analizeze foarte clar care este poziția sa față de situația drepturilor omului din această țară. În conformitate cu uh, parteneriat, cu acordul de la Cotonou. din cauza conflictelor și a instabilității, uh, locuitorii acestei țări au fost obligați să-și părăsească locuințele. Violul este folosit ca o armă de război. Uniunea Europeană trebuie să uh, sprijine decizia de investigare a uh, abuzurilor împotriva drepturilor omului în această țară. Este foarte important ca aceste crime să fie investigate și vinovații să fie aduși în justiție. Obermeier. Mulțumesc, domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. De când uh, a pus mâna pe putere, uh, coaliția Seleca a um, jefuit, a îngălcat drepturile omului în continuu și a uh, făcut multe fapte de violență. Nu este controlată în niciun fel și abuzează de populație în mod arbitrar. Uh, Colția Seleca uh, este una abuzivă, iar comunitatea internațională ar trebui să condamne preluarea puterii de, neconstituționale de către aceasta. Um, cei care uh, comit crime împotriva umanității și crime de război ar trebui să fie aduși în fața justiției și să fie uh, pedepsiți conform uh, dreptului internațional. Curtea Penală Internațională cunoaște deja și a tratat deja situația din uh, Republica Centrafricană și conform statutului său și acest lucru ar trebui să fie uh, clar și pentru uh, criminalii de război. Uh, din fericire nu există niciun fel de termen de prescripție pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Obermeier. sau încheiat intervențiile în numele grupurilor politice uh, și acum urmează domnul Kelly în nume propriu. Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să discutăm acum Republica Centrafricană astăzi, mai ales pentru că Uniunea Europeană este cel mai important donator pentru această țară a dat mai mult de, mai mult de 20 de milioane de euro pe an, deși Republica și-a câștigat independența des, acum cu multă vreme în urmă, n-a fost niciodată pace în această țară. În momentul în care înțelegem că uh, este o țară foarte bogată în ceea ce privește resursele naturale, e greu să înțelegi nivelul de sărăcie din această țară. Trebuie să exercităm presiune pentru a pune capăt actelor de violență din această țară. Trebuie făcute foarte multe pentru a face progrese în această republică. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimate coleg!

Mulțumesc, doamna Macovei, și cu aceasta ajungem la procedura Catch the Eye și acum uh, am mai multe solicitări de intervenție decât pot accepta, de aceea vă rog anticipat uh, să mă scuzați. Urmează domnul Lijek. Bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, koleżanki, koledzy. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă comisar. Situația în Republica Centrafricană este într-adevăr una foarte complicată. Se pare că o uh, scapă chiar de sub control. Conflictele între susținătorii fostului președinte Bozize și actualul guvern și susținătorii acestuia sunt tot mai multe. Numai săptămâna trecută 73 de persoane și-au pierdut viața. Ceea ce trebuie subliniat cu privire la aceste cifre este faptul că mulți erau soldați uh, din Africa de Sud, uh, reprezentanți ai uh, forțelor FOMAC. Putem vorbi aici despre un stat eșuat, iar comunitatea internațională ar trebui să acționeze pentru a pune capăt acestor conflicte. Președintele, mulțumesc domnule Lisek. Urmează acum doamna Geringer de Odenberg. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din momentul în care rebelii seleka au preluat puterea în martie anul acesta, situația a scăpat de sub control. Actele de violență, jafurile, violul au devenit lucruri comune, ceea ce a dus la un exod al populației civile din anumite zone. În același timp s-a deteriorat agricultura și funcționarea statului, a autorităților de stat, inclusiv a serviciilor medicale. O treime din persoane sunt strămutați intern, o jumătate de milioane de, milion de persoane au nevoie de ajutor umanitar, câteva sute de mii de ajutor medical, iar sărăcia este dominantă Uh, mii de copii uh, sunt forțați să devină soldați. Comunitatea internațională ar trebui să-și facă simțită prezenta în această regiune prin diferite regiuni pentru a-i proteja pe civil. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, doamnă Geringă, iar acum are cuvântul doamna Esaia. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Keski-Afrikan tasavallan hallin... Mulțumesc. Guvernul din Republica Centrafricană practic a fost distrus în uh, uh ultimele luni. Situația este deosebit de îngrijorătoare în jurul capitalei. Sistemul judiciar, sistemul de sănătate nu mai funcționează. 4,6 milioane de persoane sunt afectate, din care jumătate sunt copii. Multe persoane și-au părăsit locuințele, uh, sunt forțate să mănânce rădăcini pentru a supraviețui, trebuie trebuie să se lupte cu malaria și cad victime acestui conflict. Este incredibil că comunitatea internațională nu a acordat atenție acestei crize umanitare. Foarte mulți colegi au subliniat acest lucru pe bună dreptate. Uniunea Europeană, în calitatea sa de donator nu poate să uh, nu își asume responsabilitatea și uh, să nu contribuie la salvarea drepturilor omului uh, și a vieților omenești din regiune. Mulțumesc, cu aceasta s-a încheiat procedura Catch the Eye și voi da acum cuvântul uh, doamnei comisar Reding. Domnule președinte, Comisia salută propunerea de rezoluție pentru că situația din Republica Centrafricană este într-adevăr una uh, extrem de îngrijorătoare de la declanșarea crizei în decembrie 2012. La peste 5 luni uh, de la uh, modificarea neconstituțională a guvernului, Republica Centrafricană se îndreaptă acum către un stat de anarhic. Numai în ultimul weekend, peste 60 de persoane au fost omorâte în nord-vestul țării. Acest lucru marchează o escaladare a tensiunilor intrareligioase și intracomunitare. Condamnăm uh, violările uh, continue ale drepturilor omului și ale uh, legislației umanitare internaționale și împărtășim îngrijorarea exprimată de Parlament. Vom lucra în continuare și vom face tot ceea ce este posibil astfel încât să ne asigurăm că se respectă drepturile omului și că combatem impunitatea. Vom face acest lucru împreună cu partenerii regionali și internaționali și vom lucra cu forurile competente, cum ar fi um, vice, um, organizația ONU. Doamna Ashton a făcut o declarație în martie anul acesta exprimându-și îngrijorarea și subliniind că cei responsabili pentru abuzurile uh, drepturilor omului vor fi făcuți responsabili pentru asta. Apelăm la Republica Centrafricană și la autoritățile uh, de tranziție uh, și le solicităm să ia măsuri concrete astfel încât să protejeze populația civilă și să uh, îndeplinească prevederile acordului de la Libreville. Sprijinim de asemenea misiunile pentru consolidarea păcii în Republica Centrafricană. Asistăm uh, eforturile Republicii Centrafricane condusă de prim-ministru Tiamveie prin un program de stabilizare de urgență, ceea ce reprezintă un instrument pentru stabilitate. Amploarea acestei crize este una fără precedent, dar în ciuda acesteia, Republica Centrafricană um, pare a trece pentru o criză uh, îngrozitoare. Mulțumită Parlamentului European, nu s-a uitat însă de această criză. Mobilizarea internațională puternică pentru a aduce pe ordinea de zi uh, Republica Centrafricană reprezintă un efort suplimentar. În acest context, uh, doresc să amintesc de declarația din 10 septembrie a colegii mele Cristalina Gheorgheva, care condamnă cu hotărâre omorârea a opt lucrători care lucrau pentru un ONG și pentru uh, partenerii uh, de la asociația umanitare. Aceste lucruri ne lasă fără cuvinte și sunt inacceptabile. Nu se poate să uh, țintești persoane care lucrează în ajutorul celorlalți și își pun viața tocmai în acest serviciu. Uh, condoleanțe familiilor și prietenilor acestora. Dragi colegi, știți bine că situația umanitară este una dramatică în această țară și totul trebuie făcut astfel încât cetățenii, populația civilă să fie protejați. Cei 8 lucrători și să fie respectate uh, drepturile omului. Siguranța a devenit o problemă majoră. Cei 8 lucrători uh, nu uh, pot să se miște liber și să-i ajute pe cei care au nevoie de ajutor. Tortura, execuțiile extrajudiciare, violența fizică, inclusiv uh, violența sexuală, tortura, taxările ilegale și distrugerea caselor și a câmpurilor, toate aceste lucruri afectează viața uh, tuturor din țară și uh, duc la distrugerea populației, populația fiind împinsă la limita limitelor. Comisarul Gheorgheva organizează o întâlnire de nivel înalt cu Franța și uh, OHA pe acest subiect pe 25 septembrie pentru a atrage atenția asupra nevoilor umanitare din Republica Centrafricană. Uniunea Europeană va continua să se implice activ pentru a acorda asistență uh, coordonată cu partenerii internaționali, astfel încât să se ajungă la stabilizarea acestei țări și uh, în sprijinul procesului politic. Președintele, mulțumesc, doamnă Reding. Cu această dezbatere se încheie. La finalul dezbaterii au fost înaintate cinci proiecte de rezoluție. Acestea vor fi votate după ultima dezbatere. Următorul punct de pe ordinea de zi este